atacurile asupra spitalelor și scolilor, a scolilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional. Uh, provine de la Comisia AFET, Comisia pentru Dezvoltare. Dau cuvântul în primul rând ca raportoare doamnei Elena Valenciano. Aveți cuvântul. Gracias, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori ca primele mele cuvinte ar fi să uh, salut curajul și um, uh, dedica, dedicarea personalului umanitar din zonele de conflict, doctori și doctorițe care lucrează în organizații internaționale și ONG-uri care își riscă totul, inclusiv viața, pentru a încerca să aducă un element de umanitate acolo unde aproape că nu mai rămâne nimic. Comisia pentru Drepturile Omului și Comisia pentru Dezvoltare am dorit să aducem această dezbatere în plenul Parlamentului pentru că considerăm că comunitatea internațională nu face suficient. Eșuăm pe mai multe planuri și uh, eșuăm în protecția populației. Asistăm la o creștere a atacurilor asupra instalațiilor civile, în special școli și spitale, în multe conflicte. Și nu facem ceea ce este necesar pentru a evita acest lucru. Nu vorbesc despre cazuri izolate, este deja un model uh, care se vede în conflicte cum ar fi în Siria sau în Yemen, unde atacurile, atacurile asupra școlilor, școlilor și spitalelor sunt zeci și decesele sunt sute. Acest lucru afectează mii de nevinovați care uh, sunt privați de asistență de sănătate. Sunt crime de război pentru că există și reguli ale conflictelor. Aceste reguli nu sunt îndeplinite problema se înrăutățește și trebuie să se termine cu această impunitate. Spre deosebire de trecut, în momentul actual, populația civilă reprezintă un număr cel, numărul cel mai mare de victime în conflictele armate. Uh, rolul crescând al actorilor non-statali, cum ar fi în Siria sau în Irak, complică aspectele legate de drepturile omului. Trebuie să adaptăm sistemul la noul, noul context și uh, în special trebuie să punem în practică mecanismele deja existente. O mare parte din ceea ce trebuie să facem este deja scris. Parlamentul trebuie să afle astăzi de la Consiliu ce a făcut până acum și ce are de gând să facă Uniunea Europeană în fața acestei încălcări sistematice a dreptului umanitar internațional. Lumea are nevoie mai mult decât oricând o Uniune Europeană care să își susțină valorile. Nimeni nu o va face în numele nostru. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul acum domnul Guerrero Salom. Două minute și jumătate și el. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, eh, mulțumesc pentru prezența Consiliului și angajarea în această dezbatere. Mă alătur și eu eh, cuvintelor colegei noastre, Elena Valenciano, salutându-i pe cei care lucrează în eh, domeniul umanitar, pe care își expun viețile pentru a o salva pe altora și care sunt uh, pedepsiți în anumite cazuri pentru acest, acest lucru. Încălcările dreptului umanitar internațional în diverse conflicte, fie că este vorba de Siria, Yemen sau uh, Palestina, aceste încălcări se transformă într-o uh, succesiune de rutină a crimelor de război. Nu este vorba aici de efecte secundare neașteptate și inevitabile, este vorba de acțiuni conștiente și uh, premeditate. Este vorba de un pas înapoi al civilizației, pentru că cu 150 de ani în urmă s-au demarat primele norme de protecție umanitară în caz de conflict. Astăzi nu avem lipsă de norme, dar lipsesc, uh, uh, dar uh, lipsesc sancțiunile în fața acestor încălcări. Suntem în momentul cel mai înalt de necesitate umanitară în ceea ce privește conflictele armate din lume. 120 de milioane de persoane sunt deplasate, refugiați, au nevoie de ajutor umanitar. umanitar. Dacă le i-am aduna, ar fi populația Franței și a Spaniei împreună. Conflicte din Afri- conflictele din Africa, Africa durează de mai bine de 10 ani, uh, războiul din Siria de 5 ani, uh, Palestin, reconflictul din Palestina durează deja de patru generații. Nu putem să permitem ca această situație să persiste. Avem obligația morală, legală și politică de a solicita ca să, în, să înceteze atacurile asupra spitalelor, școlilor, lăcașelor de cult, atacuri în urma cărora omor civili, copii și femei. Întrebarea formulată de Elena Valenciano este ce s-a făcut până acum, ce acțiuni s-au luat, însă și uh, în vederea summitului umanitar internațional de la Istanbul, solicit statelor membre ca, ca reprezentant al Parlamentului la această delegație un angajament clar legat de dimensiunea umanitară, de respectarea legislației umanitare internaționale și un angajament în legătură cu facilitarea accesului populației care are nevoie de acest ajutor umanitar. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministră, doamna ministru Henis Plașert, aveți cuvântul. Please to be here tonight. Let me be clear. Mulțumesc, doamna președinte, mă bucură să fiu prezentă astăzi aici. Atacurile asupra școlilor și spitalelor în zone de conflict sunt intolerabile și Consiliul condemnă astfel de fapte atroce. După cum știți, promovarea conformității cu, le, cu dreptul internațional este o solicitare a Uniunii Europene, inclusiv a Consiliului. Din acest punct de vedere, orientările Uniunii Europene pentru a promova uh, respectarea dreptului internațional au fost adoptate de Consiliu în 2005 și au fost revizuite în 2009. Uniunea aceste acțiuni se reflectă și în planul de acțiune privind uh, drepturile omului și uh, democrație pentru uh, perioada 2015-2019. La cea de-a 27 conferință a Crucii Roșii și a mișcărilor Crucii Roșii, Uniunea Europeană și-a reasumat angajamentul uh, de a promova respectul dreptului umanitar internațional și la consultările de la summitul internațional pe acest subiect s-a căzut de acord asupra unor măsuri comune. Consiliul deja în decembrie, în concluziile Consiliului, a spus că summitul umanitar mondial ar trebui să ducă la rezultate specifice și angajamente asumate de toți actorii, mai ales în ceea ce privește accesul la um, ajutor umanitar și respectarea dreptului umanitar internațional. Și da, așteptăm cu mare nerăbdare să discutăm pregătirile pentru summit în plenul din mai. În ceea ce privește situația specifică, cons aceasta, Consiliul s-a abordat situația din Siria și a făcut apel la toate părțile și va continua să facă asta pentru să pună capăt bombardărilor nediscriminate uh, împotriva zonelor de civili, uh, școli și spitale. În ceea ce privește Siria și Irak, Uniunea Europeană și statele membre la conferința donatorilor și-au exprimat uh, Îngrijorarea privind încălcarea dreptului internațional, inclusiv atacuri în ceea ce privește școli, facilități militare, piețe și alte zone civile. În ceea ce privește Yemenul, în noiembrie 2015 la Consiliu s-a spus că responsabilitatea pentru încălcarea um, dreptului umanitar este foarte importantă. De asemenea, s-a făcut apel pentru uh, a se ancheta toate încălcările monitorizarea, controlul și promovarea dreptului internațional uh, umanitar este și o parte a strategiei UE pentru Siria și Irak uh, și um, documentul adoptat de Consiliu în martie 2015 referitor la amenințarea uh, Daesh-ISIS. De asemenea, s-a solicitat protecția facilităților medicale. De mai multe ori, Consiliul a discutat situația din Libia, Sudanul de Sud, Sudan, Uh, Liberia și Libia și altele. În ceea ce privește promovarea uh, din partea Uniunii Europene a sancțiunilor pentru uh, aceste încălcări, Consiliul a adoptat o decizie în 2011 conform căreia Uniunea trebuie să ridice problema participării la Tribunalul uh, Penal uh, Internațional uh, când discută cu state terțe, grupuri de state terțe, ca, mej- ca mijloc de a promova dreptul internațional umanitar. Și apoi încălcările dreptului umanitar internațional sunt țintele multora dintre măsiuni, măsurile de sancțiune impuse de UE, de exemplu Siria, Yemen, Libia, Burundi și alte state terțe. Fără îndoială, Consiliul uh, partajează îngrijorările dumneavoastră privind încălcările dreptului umanitar, inclusiv uh, în ceea ce privește atacurile asupra spitalelor și școlilor. Continuăm să monitorizăm uh, situația, să acționăm în funcție de evoluția acestei situații. La final, doamnă președinte, aș vrea să spun că este important. De ce? Trebuie să nu uităm despre ce este vorba în dreptul internațional. Ființe umane, bărbați, femei, copii, familii. Nu putem și nu trebuie niciodată să uităm acest aspect al umanității în politica noastră externă. Trebuie să rămânem fidel valorilor noastre. Mulțumesc! Mulțumim! doamnă ministru, pentru intervenția dumneavoastră referitoare la această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu PPE și domnul Preda. Aveți cuvântul. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Rezoluția pe care am uh, negociat o și pe care o vom vota mâine condamnă foarte ferm atacurile frecvente asupra școlilor

conflictelor armate, acolo unde uh, drepturile individuale uh, sunt uh, controlul asupra drepturilor uh, fundamentale este în mod clar limitat. Și în ultimii ani uh, nu au fost uh, scutiți de astfel de încălcări nici lucrătorii umanitari. Au fost atacate obiectivele civile, Uh, sunt structuri și personal care au un statut social uh, și neutru între părțile conflictului. Sunt oameni care acordă ajutor și cu toate acestea statutul lor a fost uh, încălcat. Oricine îl ajută pe dușmanul meu, indiferent dacă este vorba de asistenți umanitari, trebuie lovit, se consideră. Uniunea Europeană să nu uităm, uh, ne gând, uh, s-a gândit la uh, uh, atacurile îndreptate împotriva acestor persoane în Yemen, de exemplu, și în alte țări. Tocmai de aceea, în summitul, de, care, în, în summitul care va avea loc la Istanbul pe această temă, este fundamental să se identifice acțiuni concrete care să uh, determine uh, comunitatea internațională să facă lucruri concrete pentru a-i ajuta pe lucrătorii umanitari aflați în situație de risc. Este inacceptabil ca să nu se identifice riscurile cu care se confruntă oamenii aceștia și cred că cei care, uh, per, care fac astfel de atacuri trebuie aduși în fața Tribunalului Internațional, Tribunalului Penal Internațional, pentru că este vorba de încălcarea dreptului uh, umanitar internațional. Cer deci acțiune Uniunii Europene, așa încât situația aceasta de urgență să fie recunoscută, folosindu-se de toate instrumentele aflate la dispoziția noastră. Cer uh, Consiliului și SEAE să se angajeze în, creaz, în crearea, uh, în, în, uh, profit, în, în a profita de summitul de la Istanbul pentru a da o voce acestor teme cu această ocazie. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul pentru două minute domnului Demesmacher. Mijn land, Vlaanderen, heeft net zoals vele andere... Mulțumesc, doamnă președinte. În țara mea, Flandra, am cunoscut ororile războiului. În urmă cu 100 de ani ne regăseam în tranșele, în tranșele din Izer. Și iată, în 2016 uh, războiul există în continuare, cu toate că uh, sperasem să nu mai fie cazul. Și își aduce ororile asupra soldaților, dar și oamenilor de rând. Părinții și uh, bunicii noștri ne-au povestit de nesfârșite ore aceste povești. În ziua de astăzi vedem aceste orori în direct. Ajunge numai să deschidem televizorul sau calculatorul și școlile și spitalele nu sunt, uh, nu sunt protejate. Nu numai în Siria, în Afganistan, în Yemen uh, se întâmplă aceste lucruri. În estul Ucrainei se întâmplă asta. În Europa sunt militarizate școli. Uh, spitale devin ținta bombardamentelor în mod conștient. De multe ori, pierderile de vieți sunt considerate ca o daună colaterală și nu este așa. Uniunea Europeană are anumite instrumente pentru a face să fie respectat dreptul internațional umanitar. Iar acum ține de Uniunea Europeană și de statele membre să arate că sunt serioase în aplicarea acestor instrumente. Summitul de la Istanbul nu va veni prea târziu, din potrivă. Instrumentele internaționale durează mult timp, trebuie folosite, însă cât se poate de repede. O întrebare, domnule, doamnă ministru. De ce țările care au participat cea de-a 32-a uh, conferință a Crucii Roșii uh, nu au reușit să se pună de acord asupra unui mecanism de îmbunătățire a guvernanței în domeniul dreptului umanitar internațional. Cum putem să evităm același lucru la următoarele summituri? Vă mulțumesc. Domnul Gărânț, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Bom... Bombardarea spitalului din Kunduz acum câteva luni a costat viața unor doctori ai medicinii Sans Frontier. Președintele Statelor Unite și-a exprimat regretul profund pentru această catastrofă, subliniind gravitatea faptelor. Uh, cu atât mai mult cu cât coordonatele GPS ale acestui spital erau cunoscute uh, forțelor americane. Însă nu a fost un caz uh, izolat, așadar trebuie să apelăm la conștiința conducătorilor noștri la următorul summit de la Istanbul pentru a respecta dreptul umanitar internațional. Trebuie să facem totul pentru a asigura respectul total al imparțialității actorilor umanitari care uh, uh, își consacrează uh, timpul, energia și își riscă viața pentru a căuta soluții la aceste provocări umanitare. Rezoluția noastră vizează să promoveze măsuri preventive și disuasive în legătură cu numeroase încălcări ale dreptului umanitar internațional. Printre acestea, interdicția de a um, transmite, de a vinde arme actorilor implicați în asemenea acțiuni împotriva uh, organizațiilor umanitare. Trebuie să lansăm și anchete independente în fața jurisdicțiilor competențe, competente, inclusiv Curtea Penală Internațională. Dacă ajungem să punem capăt impunității în acest uh, domeniu, vom putea să consolidăm autoritatea ONU ca instituție responsabilă a gestiunii asemenea conflicte. Înainte de a încheia, insist asupra necesității imperioase ca statele membre să uh, își îndeplinească promisiunile în ceea ce privește ajutorul public pentru dezvoltare și ajutor umanitar. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Conecina, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, Doamnelor și domnilor, la plenara din octombrie anul trecut, grupul meu NGL a luat inițiativa de a adăuga un punct pe ordinea de zi cu privire la atacurile uh, armate americane împotriva unui spital uh, din Kunduz, Afganistan. Ne-am exprimat condoleanțele și am ridicat în discuție această, acest eveniment regretabil, numai că ce s-a întâmplat de atunci? Americanii au efectuat o investigație internă și au mușamalizat scandalul, așa cum se întâmplă și, uh, așa, și asta fără să țină seama de viețile medicilor, personalului medical din uh, acel spital. Mecanismul acesta se concentrează, mecanismul de fact-finding, de constatare, a fost uh, introdus prin protocoale suplimentare la Convenția de la Geneva și n-a fost pus niciodată, n-a fost folosit niciodată cu adevărat. Deci, statele semnatare se tem să aplice acest uh, protocol, acest mecanism, pentru că se tem de consecințe. Ce facem? Lăsăm deoparte faptul că uh, se va întâmpla să existe uh, atacuri împotriva spitalelor, că acestea vor fi distruse. Dacă așa ceva se întâmplă, trebuie să arătăm cu degetul vinovații, așa cum s-a întâmplat în Afganistan, Yemen și Siria. Pe mine nu mă satisface reacția Consiliului că monitorizează situația și va lua măsuri. Eu vreau soluții, pentru că numai dacă îi speriem cu adevărat pe vinovați, ne putem asigura că situația aceasta nu se va repeta. Mulțumesc. Doamna Lochbiller. Mulțumesc, doamna președinte este de deplâns faptul că statele membre sunt complice la încălcarea uh, drepturilor umanitare internaționale. Există țări care primesc arme din partea statelor membre ale Uniunii Europene și le folosesc pentru inclusiv a bombarda spitale și școli. Cu această rezoluție solicităm măsuri pentru a pune capăt acestei complicități și solicităm uh, și sprijin pentru propunerea verzilor pentru a impune un embargo, al arme, un embargo al armelor pentru țări care sunt responsabile de încălcări ale dreptului umanitar atât de grav. Solicităm un embargo al armelor uh, pentru, uh, împotriva Arabiei Saudite, în, ca răspuns la bombardările în Yemen. Orientările Uniunii Europene privind uh, dreptul um, internațional umanitar prevăd și alte măsuri, însă noi nu facem suficient pentru a le implementa includ sprijin pentru anchetarea crimelor de război uh, și sprijin pentru uh, Tribunal Penal. Informațiile sunt cruciale pentru a îi pune sub acuzare pe cei responsabili și pentru a transmite un mesaj clar. Număr, numărul crescând al școlilor și spitalelor bombardate uh, arată indiferența crescândă față de respectarea dreptului internațional umanitar. Este important ca aceste instituții să rămână zone uh, de protecție în uh, momente de război. Uh, summiturile ce urmează ne oferă o oportunitate de a discuta posibil, um, o mai bună respectare a dreptului internațional printre altele, îmbunătățirea situației femeilor și fetelor uh, trebuie să fie uh, și ea o prioritate pentru uh, noi. Mulțumesc, domnul Castaldo. Un minut. Thank you, Mrs. President. Vă mulțumesc, doamna președinte. Stimați colegi, să bombardezi școlile și spitalele este uh, interzis strict sub dreptul umanitar internațional și bombardarea acestor obiective este considerată uh, o crimă de război. Însă, comunitatea internațională a asistat la, în ultimii ani o, un trend de creștere a acestor atacuri, cum ar fi atacul împotriva spitalelor Doctor Fără Frontiere în Afganistan, Siria și Yemen. Salut uh, determinarea și hotărârea lucrătorilor din aceste țări. Avem nevoie de acțiuni eficiente și concrete pentru a uh, pedepsi aceste crime de război. În primul rând, pentru a bloca vânzarea de arme către părțile beligerante. Și fac un apel către înalta reprezentant, doamna Mogherini, pentru a lansa o inițiativă care să impună un embargo uh, armat al armelor împotriva statelor care încalcă legislația umanitară internațională. Vânzarea de arme către aceste state înseamnă o încălcare a deciziei Consiliului din 8 decembrie 1980. Nu putem să acceptăm acest lucru în tăcere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. Încheiem intervențiile în numele grupurilor și trecem la doamna Savorska za kľúčový problém tohto kina nemocnice a školy ale Problem, problemele menționate în, aceste, în această rezoluție sunt atacurile asupra școlilor, spitalelor. Din păcate, acest lucru nu face decât să continuă. Și noi ar trebui să facem ceva împotriva acestui fenomen clădirile de școli și spitale au o singură sarcină, să-i ajute pe oameni. Cei care bombardează uh, spitale și uh, școli încalcă dreptul internațional. Deplorăm faptul că colegii de la GUE au depus din nou amendamente prin care își pun sub semnul întrebării uh, propria, uh, propria uh, sinceritate. Aceste amendamente, uh, negocierile cu ei par să fie o pierdere de timp. Mulțumesc, spune președinta. Are cuvântul acum domnul Weidenholzer, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Încăr, uh, crimele de război din partea unor actori de stat sau nu sunt Uh, fenomene pe care le-am văzut atât de des în ultimii ani în Siria, Afganistan, Irak și așa mai departe. Cu atât mai îngrijorătoare sunt bombardamentele unor școli, spitale și grădinițe. Este o formă de violență cât se poate de cinică, la fel ca și atacurile asupra ONG-urilor și celor care pun la dispoziție ajutor umanitar. Sunt crime de război și trebuie să fie judecate în fața Tribunalului Penal Internațional însă acest lucru nu îi ajută foarte mult pe cei care sunt afectați direct de acest fenomen. Tocmai de aceea rezoluția noastră este atât de importantă. Ea amintește de faptul că am avea la dispoziție un instrument, orientările din 2009, privind uh, promovarea respectării dreptului internațional umanitar. Solicităm Consiliului să, exp- explice clar care au fost măsurile luate pentru a aplica și a face obligatorii aceste orientări. Instituțiile europene și statele membre joacă un rol important aici și suntem conștienți de asta. Și dorim să, să subliniem și rolul important uh, Uh, al instituțiilor europene în uh, Consiliul de Securitate a ONU. Cooperarea cu aceste foruri este esențială în caz de conflict. Încă un element este foarte important și Parlamentul European în rezoluția sa referitoare la Yemen uh, l-a subliniat și cred că trebuie să o fac din nou. Acele state ar trebui excluse de la livrări de arme cele state care încalcă dreptul internațional umanitar. Mulțumesc. Domnul Iurec, acum un minut. Mulțumesc. Unul dintre atentatele teroriste cele mai brutale ale ISIS din ultimele luni a fost atentatul de la, din Aden, A fost un atac țintit împotriva unor um, asistente medicale care erau călugărițe, au fost uciși și pacienți. Tot purtăm dezbateri cu privire la drepturile omului, dar iată că în dezbaterile noastre am lăsat deoparte acest eveniment. Și de fiecare dată când se întâmplă astfel de lucruri, când civili nevinovați sunt țintiți și omorâți în timpul unui război, ar trebui să luăm în dezbatere problema aceasta și de această dată a fost un atac țintit. Mulțumesc și mulțu acum dau cuvântul doamnei Sanchez Caldenei. Mulțumesc, doamnă președinte. În momentul în care secretarul general al ONU a dat alarma în legătură cu atingerile aduse dreptului internațional umanitar uh, este, este un moment oportun, însă este dezamăgitor să vedem cum majoritatea grupurilor din acest parlament au uh, decis să uite de Palestina și de Sahara Occidentală, unde dreptul internațional umanitar se aplică de asemenea. Uh, se întoarce cuțitul în rană civililor care suferă, care rămân fără niciun fel de apărare nu trebuie să uităm uh, recomandările comisiilor de anchetă din 2014 în, în fâșia Gaza, care vorbeau de crime de război în bombardarea spitalelor și de utilizarea disproporționată și uh, indiscriminată a forței. Uh, se folosesc uh, aceste încălcări umanitare în uh, scopuri politice. Sper că Mâine veți vota, vota amendamentele grupului meu pentru a remedia această situație. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Salces Caldentei. Urmează acum domnul Stier. Prema izvješću organizacije liječnici za ljudska prava samo u veljači 2016. zabilježeno je 358 na zdravstvene ustanove u Siriji. Potrivit raportelor. Au existat, au uh, existat atacuri împotriva instituțiilor din Siria în ultimul an, ca urmare a acțiunilor uh, regimului Assad și aliaților săi. Lucrătorii umanitari care își desfășoară activitatea în zonele de conflict sunt foarte adesea expus situației de a se ocupa și de lucruri pentru care nu au calificările necesare în a-i ajuta pe civil, pentru că nu are cine să se ocupe. Este un lucru cu atât mai admirabil. Atacurile împotriva spitalelor reprezintă o gravă încălcare a dreptului internațional umanitar, însă nu e suficient să le condamni. Trebuie să și faci ceva și să-i aduci pe, pe făptași în fața justiției. Ne aducem aminte de faptul că de, de faptele lui Miloșevici, Multe dintre victime, mulți dintre făptașii acelor crime au rămas nepedepsiți. Mulțumesc și acum doamna Post. Mulțumesc, doamnă președinte. În ziua de astăzi, uh, modul în care se face războiul este diferit. A devenit un sistem uh, să uh, ataci civili, femei, copii sunt crime de război și sunt grave și Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Dacă facem, nu facem decât să condamnăm, nu este suficient. În orice caz, trebuie să um, existe anchete și să fie aduși în fața instanțelor responsabile. Pentru că dacă nu, vom ajunge în fața altor. Nu vom face decât să uh, nu vor face decât să se perpetueze aceste ata atacuri. Țări, țările care vând în continuare arme statelor care încalcă uh, dreptul internațional, și ele la rândul lor încalcă dreptul uh, internațional. Trebuie să acționăm în acest sens. Doamna Tomașici, acum vă rog povrede međunarodnog humanitarnog prava. Vă mulțumesc încălcările legislației umanitare internaționale, cum ar fi atacuri împotriva spitalelor și școlilor, trebuie să fie condamnate și autorii acestor crime trebuie să fie aduși în fața justiției. O asemenea, un asemenea comportament nu poate să fie tolerat în niciun fel. Vă reamintesc uh, uh, soarta spitalului din Vukovar în războiul din Croația în asediul orașului Vukovar, acest spital a fost lovit de 700 de ori pe zi și după căderea Vukovarului, teroriștii în colaborare cu uh, armata iugoslavă i-au luat pe pacienți din spital și i-au torturat și i-au uh, executat, atât pacienții cât și doctorii. Uh, Serbia încă nu a returnat documentele spitalului și nu a am da, a dezvăluit ce s-a întâmplat cu cei care lucrau acolo și erau internați. Aceste lucruri trebuie să fie rezolvate înainte de începerea procedurilor de aderare. Domnul Howard. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la un atac pentru care 358 de atentate împotriva facilităților civile din Siria au avut loc numai în anul trecut. S-a vorbit despre centrele de sănătate din Afganistan și Yemen ale Médecins Sans Frontières. 600 și 610 lucrători internaționali și-au pierdut uh, viețile anul trecut. Acestea sunt statistici la dispoziția publicului. Trebuie să facem mai mult la nivelul Uniunii Europene pentru a întări protecția acestor oameni, protecția internațională. Trebuie să facem apel la statele membre pentru ca acestea să nu participe prin niciun fel de capacitate la uh, permiterea acestor atacuri. Nu putem accepta ca astfel de oameni să fie scuturi uh, umane și uh, să fie țintiți civilii. Victimele violenței uh, se duc la spital ca să se refugieze de război și ajung să fie victimizați și uciși. Am, condamnăm ISIS atunci când ISIS atacă lucrătorii umanitari. Dacă suntem mai buni decât ISIS, trebuie să ne asigurăm că nu au cum să o mai facă. Mulțumesc foarte mult și cu acestea am ajuns la sfârșitul intervențiilor pentru care s-au înscris oratorii la cuvânt, dau acum cuvântul domnului Polceac. Începem intervențiile ca știai. Un minut. paní předsedkyně za udělení slova. Já jsem velmi rád. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Mă bucură ceea ce a spus domnul Howitt înaintea mea. Există multe astfel de atacuri și aș vrea să ne concentrăm asupra tuturor. nu numai asupra atacurilor din Kabul. Trebuie să vorbim despre toate atacurile ce au avut loc anul trecut, pe 15 februarie 2016, în timpul unui atac rus au fost ucise 60 de persoane. În 21 februarie, uh, octombrie 2015, în Samin au fost ucise 13 persoane. Îmi pare foarte rău pentru fiecare persoană care și-a pierdut uh, viața în aceste atacuri, care într-adevăr încalcă dreptul uh, umanitar internațional. Rezoluția grupului uh, Gu Angel cred că trebuie să fie mai obiectivă. Această rezoluție este văzută, este redactată într-un mod unilateral. Avem nevoie de un document echilibrat, așa cum a fost propunerea inițială. Mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Marias acum. Vă mulțumesc foarte mult. În ultimele câteva luni, din păcate, am discutat despre încălcarea drepturilor omului în războaie, în special în Mediterană, din cauza a ceea ce fac Daesh și jihadiștii, însă, în ciuda ce s-a întâmplat în noiembrie, Uh, Uniunea Europeană îi susține pe cei care atacă în Yemen Alianța Arabia Saudită, a comis atrocități împotriva civililor prin atacuri împotriva civililor și spitalelor. Sunt uh, standarde ambig duble, uh, lucruri care sublinează credibilitatea noastră. Trebuie să se recunoască crimele de război din Yemen, Afganistan, Irak și Siria și de oriunde, indiferent de autori. Este primul pas pentru a pentru ca liderii să își accepte responsabilitatea, pentru că trebuie să ne asigurăm că uh, sutele de mii de refugiați sunt protejați și ocrotiți. Caudosmo. Domnul Iacovcici, mulțumesc, domnule președinte. Se vede treaba că n-am tras învățămintele necesare de pe urma celor întâmplate pe teritoriul fostei Iugoslavia, ce s-a întâmplat atunci în Bosnia, în Croația și așa mai departe. Aș uh, sublinia spitalele, bisericile, erau ținte ale unor astfel de atacuri acum 20 de ani. La spitalul din Vucovara au avut loc evenimente tragice și totuși nimic n-am învățat. Cum putem să ne arătăm atât de mirați și să ne surprindă faptul că, vai de mine, întotdeauna civilii sunt victimele războaielor. Ce surprindere că sunt atacate școlile și spitalele. Nu putem să dezbatem doar despre aceste lucruri fără să luăm o decizie clară cu privire la condamnarea acestor crime teribile împotriva unor oameni. Mulțumesc. Domnul Pimenta Lopez, vă rog. Obrigat, domnule președinte. Suntem de acord cu principiul jurai. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem de acord, cu, de acord cu principiile generale ale acestei discuții. Din, par, din păcate, vedem că se ignoră cauzele reale ale conflictelor și ale acestor acte criminale. Uh, ignorăm responsabilitatea directă a uh, Uniunii Europene, a, a Statelor Unite în, uh, în aceste conflicte. Uităm Uh, și de atunci când aliații noștri fac exact acest tip de atac împotriva școlilor și spitalelor. Este cazul Israelului uh, care a uh, bombardat spitale și școli, Arabia Saudită, americanii care lansează drone. Este o abordare cât se poate de ipocrită. Și iată cum vedem încălcarea drepturilor fundamentale. Vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Este evident că toate instituțiile Uniunii sunt de aceeași părere că respectarea legislației umanitare internaționale și a principiilor uh, subiacente rămân în centrul acțiunilor noastre externe și de aceea, după cum am spus mai devreme, este crucial să uh, ne respectăm valorile fondatoare. Nu trebuie să uităm ce privește legislația internațională. Uh, civilii, bărbați, femei, copii și familii. Pentru a-i răspunde domnului Demesmacher, aș spune că, ca și dumneavoastră, regret profund că nu s-a adoptat un nou mecanism, însă nu trebuie să uităm că în 28 de state membre, cele 28 de state membre reprezintă doar o mică proporție din statele care au participat la conferința pe care ați citat-o. După cea de-a 30-a conferință a Crucii Roșii la care ați făcut referire, am mai spus că Uniunea și-a reiterat angajamentul pentru a susține puternic și coerent susținerea pentru legislația umanitară internațională. Unul dintre angajamentele de atunci, făcute de către Uniune și de statele membre, au privea atacurile împotriva personalului medical și al pacienților și a pacienților. Uh, din nou, cele 28 de state membre, dacă se alătură, uh, se unesc, au o voce puternică, dar reprezintă doar o mică proporție din uh, participanții care au participat la conferință. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Doamnelor și domnilor, încheiem această dezbatere și vă informăm.